Haideți acum să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume tot o declarație a vicepreședintelui Comisiei Înaltului Reprezentant Anonimii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, amenințele nucleare și drepturile omului în Corea de Nord. Doamnă Ashton, aveți cuvântul. Corea de Nord este cea mai izolată țară din lume și una dintre cele mai ostile față de vecini. Poporul, în afară de o mică elită, este, suferă de privațiuni zilnice alimentația insuficientă îi face să fie dependenți de donatorii internaționali. În ciuda faptului că există o a treia generație de lideri, s-au făcut uh, încercări de reformă economică, dar nu au dus la rezultate pozitive. În timp ce poporul suferă, regimul cheltuiește banii pe o armată uriașă și pe elaborarea unor arme de atac foarte complexe dialogul, convorbirile cu șase participanți care ar putea să scoată țara din izolare sunt oprite. În ciuda speranțelor de schimbare cu noul regim, noua Corea de Nord continuă dezvoltarea acestor uh, arme nucleare. Am fost martorii la lansării rachetei în decembrie și la testul nuclear din februarie. Aceste acțiuni provocatoare au fost urmate de o serie de amenințări la care comunitatea internațională a protestat. Noi am condamnat aceste teste nucleare cât mai puternic, pentru că ele sunt o provocare la regimul de neproliferare a armelor nucleare și o amenințare la adresa păcii. În același timp, noi și Statele Unite am spus foarte clar că dacă Coreea de Nord se angajează spre niște modificări pozitive, vom reacționa. Am discutat această chestiune a Coreei de Nord cu omologii mei eh, chinezi și americani. Am încurajat China să exercite presiune asupra regimului de la Pyongyang va fi un punct important în vizita mea din China săptămâna viitoare ca să dezvolt relațiile cu noua conducere. Dacă vom rămâne în legătură cu Coreea de Sud, iar administrația din Coreea de Sud este gata să se angajeze, notăm de asemenea faptul că uh, recent China va, își va Uh, accentua dialogul. Comunitatea internațională, prin Consiliul de Securitate, a arătat foarte clar uh, și a trimis mesaje clare Coreei de Nord că nu va accepta încălcările continue ale regimului internațional de neproliferare a armelor nucleare. Rezoluția Consiliului de Securitate 2094, care a fost convenită pe 7 martie, impune o serie de măsuri restrictive, mai ales în ceea ce privește sectorul financiar arată clar că acest Consiliu de Securitate va întreprinde alte acțiuni dacă Coreea de Nord va continua să încalce regulile internaționale. Salut eforturile diplomatice ale Chinei și Statelor Unite și ale Rusiei care uh, au format o unitate în Consiliul de Securitate și poate acești vecini vor avea o influență. Noi am susținut uh, discuțiile cu șase parteneri, avem interese economice și de securitate în zonă. Am susținut de asemenea regimul Națiunilor Unite și am impus sancțiuni ca urmare a rezoluțiilor Națiunilor Unite după testele nucleare din 2006 și 2009 și mai recent din decembrie 2012 și februarie 2013. După cele mai recente evenimente, am pregătit noi măsuri uh, aliniate la rezoluția Națiunilor Unite, adică interzicerea componentelor pentru rachete, um, comerțul cu arme convenționale și tranzacțiile financiare ale Băncii Centrale Coreene și ale altor instituții guvernamentale. Suntem hotărâți să uh, întreprindem tot ce trebuie, ultima dintre aceste acțiuni fiind declarația unilaterală din, care spune că armistițiul din 1953 nu este valid. Uh, și uh, țintește o insulă sudcoreană ca o țintă prioritară. Acest gen de provocare este inacceptabil. Și de aceea, pe 18 februarie, Consiliul de Afaceri Externe a adoptat un nou pachet de măsuri restrictive care întăresc măsurile adoptate de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pe 22 ianuarie ne îngrijorează foarte mult situația drepturilor omului în Coreea de Nord. Noi suntem cosponsori ai rezoluției cu Japonia pentru în Consiliul Națiu- Drepturilor Omului de la Geneva. Între timp, am acordat asistență poporului din, Nord, din Corea de Nord în temei umanitar. În 2011 am uh, trimis 10 milioane de euro prin programul internațional pentru alimente. Asistența a fost direcționată către cei mai vulnerabili, către copiii din orfelinate, femeile însărcinate, cei bătrâni și cei cu handicap. Vom continua să susținem Națiunile Unite în eforturile sale este singurul mod în care putem menține regimul de neproliferare și putem susține poporul din Corea de Nord, care merită ceva mai bun. Mulțumesc foarte mult. În numele grupurilor politice, primul vorbitor este domnul Elmar Brok. Două minute, numele PP. Domnule președinte, înaltă reprezentantă, Dragi colegi, doamna Ashton, vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce ați prezentat acum și pentru ceea ce s-a realizat în ultimele săptămâni. Corea de Nord este un stat feudal, un stat care exploatează uh, cetățenii și care face să sufere, cum nu mai suferă nimeni altcineva în lume. Este și un stat foarte agresiv și un asemenea stat în care se construiesc arme nucleare și se testează rachete nucleare, un asemenea stat care are și un uh, proiect uh, pentru rachete nucleare reprezintă un uh, lucru foarte îngrijorător pentru noi toți. Toate contactele cu Corea de Nord sunt întrerupte Trupele sunt retrase. Uh, e clar că există semnale îngrijorătoare, uh, semnale cum nu au mai existat nicăieri altundeva în lume în ultimii ani. E un pericol de război iminent care pornește din partea unui asemenea guvern, precum și un pericol față de întreaga regiune, pentru că se poate schimba dramatic situația de azi pe mâine. Uh, capacitatea nucleară este una care va Uh, prezenta riscuri foarte mari, nu doar pentru Corea de Nord, ci și pentru întreaga regiune. Mie mi se pare că um, dacă Corea de Nord într-adevăr ajunge la arma nucleară, atunci asta, uh, acesta înseamnă sfârșitul neproliferării și nu mai este decât un pas până și Iranul să aibă aceeași armă. Ar trebui să revenim la normalitate. Uh, mi se pare că dacă nu, riscăm să avem iarăși pericolul de a ne îndrepta către un război nuclear. China este un factor decisiv aici. Este foarte bine că am implicat China în dezbateri. Pentru că de foarte multe lucruri, uh, pentru că foarte multe lucruri depind de poziția Chinei. Așa că vă încurajez să-i convingeți pe chinezi că avem nevoie de măsuri adiționale pentru a transmite un mesaj definitiv. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul doamna Gomes, numele SND. Os ataque preventivo nuclear por parte do regime norte-coreano são inaceitáveis. Amenințarea unor atacuri nucleare preventive sunt inacceptabile Sunt niște provocări la adresa Coreei de Sud, Japoniei și a Statelor Unite, dar și la adresa securității globale în ansamblu. Cerem ca Corea de Nord să respecte tratatul de non-proliferare, Convenția de Armistițiu din 1953 și pactul cu Consiliul de Securitate. Acțiunile Coreei de Nord pun în pericol Corea de Nord și securitatea chiar a acestei țări. Economia țării este axată pe cursa în armării și pe sprijinirea armatei. Asta înseamnă că oamenii sărmani trăiesc într-o sărăcie cumplită și nu beneficiază de drepturi. Corea de Nord o fi feudală, o fi nebună, dar este, iată, partea acestei lumi. Nu po- mai poate continua pe această cale. ei depind de sprijinul economic al Chinei. China este un membru permanent al Consiliului de Securitate și are obligații speciale. Trebuie să înceapă prin a-și face ordine în propria ogradă sau, mă rog, în vecinătatea imediată. China refuză să adopte rezoluții împotriva Coreei de Nord. Asta nu face decât să încurajeze comportamentul irresponsabil al acestei țări. Doar China poate sili Pyongyangul, Pyongyangul să accepte realitatea de fapt și să se comporte într-un mod rațional pentru a se ajunge într-adevăr la o peninsulă liberă de arme nucleare pe care ne-o dorim pentru coreenii din nord, dar și pentru cei din sud. Fără sancțiuni internaționale împotriva Pyongyangului nu putem ajunge nicăieri și Uniunea Europeană trebuie să accent, stimuleze dialogul cu Corea de Nord, mai ales când e vorba și de societatea civilă din Corea de Nord, în măsura în care aceasta există, dar China trebuie să intervină. Domnul Katsin, două minute din partea liberalilor. Doamna Ashton, stimați colegi, criza din peninsulă este virtuală, dar eh, dictatura este foarte reală și cumplit de crudă. Evenimentele recente din nord, mai ales provocările, depășesc orice putere de previziune și orice comportament al liderilor politice acasă sau pe, în arena internațională dansează așa pe muche de cuțit și folosesc uh, aceste lagăre de muncă pentru reeducare, este absolut irresponsabil, se joacă cu comunitatea internațională și cu viețile cetățenilor din Coreea de Nord și de Sud opresiune, uh, tortură, uh, tortura cetățenilor pe pretexte foarte slabe, eu știu, amenințarea externă la adresa țării. Nimeni nu uh, prezintă niciun fel de amenințare militară sau politică față de statul Corea de Nord sau economia, în afară de regimul noul uh, dictator din dinastia Kim pune la încercare nervii tuturor și mai ales nervii Chinei, aliatul lor. Iar uh, Consiliul de Securitate în sfârșit a ajuns la unanimitate. S-ar putea ca Kim Jong-un să vrea, eu știu, reforme politice și economice și un standard de viață mai bun, dar această etalare de forță militară este un, gem, un joc de poker care este mult prea periculos. Nu e nevoie să participăm în această zângănire a săbilor pentru că sunt victime eh, inocente în eh, rândul celor care au fost loviți, marinarii care au fost loviți acum trei ani de racheta lor. Partenerul nostru, Seul, are nevoie de solidaritatea noastră, de susținerea noastră și de recunoașterea unui, unei reacții responsabile. Cedem ca acest regim să schimbe atitudinea față de cetățeni și să înceapă democratizarea respectând drepturile omului, cele de bază. Este pentru noi foarte important, pentru Uniunea Europeană, pentru Parlamentul European și nu exploatarea oamenilor și alte amenințări cu uh, eu știu, forțe. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, doamna Cromberg, Honorable members. Stimați eurodeputați, Verzii se alătură condamnării testelor nucleare și a lansării rachetelor din Corea de Nord. De asemenea, cerem să se oprească a, a o altă testare și vrem ca acest stat să abolească uh, proliferarea. Există Carta ONU care trebuie respectată. Trebuie ca Corea de Nord să revină la non-proliferare și să ratifice protocolul adițional. Corea de Nord trebuie să respecte moratoriul pe testele nucleare și ar trebui să, ratific, să semneze și să ratifice abolirea testelor. Grupul nostru regretă faptul că rezoluția Parlamentului nu menționează mai mult ce ar putea să facă celelalte state nucleare în așa fel încât să elimine odată pentru totdeauna riscul unui atac nuclear sau și mai rău al unui război nuclear. Statele nucleare, printre care se numără și câteva state europene, ar trebui să um, renunțe la legătura care există între pre prestigiu și uh, deținerea de arme nucleare. Ar trebui să um, există așadar această dezicere de armele nucleare. Trebuie pentru asta ca în plan global să milităm pentru dezarmare nucleară. Tratatele de non-proliferare sunt foarte importante în acest sens. E foarte important ca toate ță- țările și cele care au ratificat tratatele non-proliferare și cei care, care nu să se dezică de practici periculoase. Mă bucur că um, noi uh, milităm în acest sens și mă bucur că asta e politica oficială a Parlamentului European. E un punct bun de plecare. Acum însă trebuie să facem mult mai multe pentru o dezarmare definitivă și pentru non-proliferare. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Migalski. Panie, pani komisarz, panie przewodniczący, szanowni państwo, dzisiejszy temat debaty to zagrożenie nuklearne i prawa człowieka, czyli, czyli dwie rzeczy. I że... Domnilor și domnilor, Cred că discutăm aici un subiect foarte important. Lipsa de democrație în Corea de Nord a creat o situație în care regimul de acolo ar putea constitui o amenințare gravă la adresa păcii mondiale. Haideți să ne gândim la cei locuitori în Corea de Nord care au suferit enorm până acum. Sunt cetățenii celui mai opresiv regim din lume în prezent. În opinia mea, alături de americani și alături de guvernul sud-corean, trebuie să încercăm să asigurăm securitatea în zonă și să contracarăm cumva aceste teste nucleare. Trebuie să ne gândim la sărmanii nord-coreeni care suferă astăzi din cauza acțiunilor guvernului lor. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Baftă nu este aici, așa că urmează domnul Scholz din partea GUE. Scholz ur. Danke, Herr Präsident. Frau Ashton. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Ashton, în urmă cu doi ani, un cutremur pe coasta Japoniei ne-a arătat care este amenințarea pentru oameni dacă nu interzicem tehnologia nucleară. Mai, și aici era vorba despre utilizarea ei pașnică. Și mai grav este când discutăm despre uh, atingerea unor obiective politice și militare prin armele nucleare. Urmările sunt mereu groaznice pentru oameni. Avem deja experiențele de la uh, Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, Harrisburg și Fukushima. Cine ne amenință astăzi cu utilizarea de arme nucleare împotriva oamenilor uh, trebuie clar să fie pus la zid. Trebuie ca Parlamentul European să spună foarte clar că nu e loc de niciun atac preventiv. Acest lucru e valabil pentru toate statele lumii și cu atât mai mult pentru Corea de Nord. Să nu pierdem din vedere un lucru. Evoluțiile din peninsulă sunt într-un context istoric, într-un context uh, extrem de complex. Practic, uh, rachetele nucleare din Corea nu sunt cauza, ci urmarea conflictului care a existat acolo. Ceea ce se întâmplă acum, logica de confruntare, reprezintă practic o urmare a istoriei din uh, regiune. Trebuie să fie clar pentru noi toți că o soluție a conflictului poate fi găsită doar într-un uh, context politic foarte complex din punct de vedere regional, care să implice China, SUA și alți actori. E vorba de faptul că marile puteri uh, care pot proteja trebuie să se implice de această dată pentru că până la urmă trebuie să fie create condiții minime și vorbitorul este întrerupt, ne scuzați. Mulțumesc, are acum cuvântul doamna Dodds. Dodds, Dodds Asson. Sorry. Mr. President, High Domnule președinte, doamna înaltă reprezentat, Testele ilegale nucleare făcute de Coreea în luna trecută amenință comunitatea internațională și uh, e nevoie de sancțiuni mai dure. Totuși uh, este o vorba de o tragedie mult mai uh, gravă acolo. Aceste teste ascund realitatea faptului că populația este lipsită de alimente și foarte mulți trăiesc în lagăre de muncă forțată. Sunt singuri și sărăciți World Watch List spune că acesta este locul cel mai greu în care poți să fii creștin. Ești arestat, ești torturat, aceste persecuții sunt în totalitate ne, de neacceptat. Parlamentul trebuie să folosească această dezbatere pentru a promova drepturile fundamentale, libertatea de asociere, libertatea religiei, să se facă vocea cetățenilor nordcoreeni care doresc ca într-o zi credința lor să fie recunoscută Mă interesează ideea dumneavoastră de a avea o comisie de cercetare și m-ar interesa să văd cum credeți că se va putea pune în aplicare. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Chelam, un minut și jumătate. Köszönöm szépen, elnök úr. Madame Ashton, James Clapper. Doamna Ashton, directorul CIA spunea ieri în congres că în Corea de Nord pentru prima dată reprezintă o amenințare gravă la adresa Statelor Unite și la adresa vecinilor din uh, Orient. Aceste teste nucleare, lansarea de rachete intercontinentale și Iranul se joacă cu această chestie, încercând să tragă de timp. Coreea de Nord nu respectă absolut deloc angajamentele internaționale. Dar Corea de Nord nu poate să acționeze singură. Părerea mea este că acolo China joacă un rol crucial iar China poate cumva să fie stânjenită de comportamentul Coreei, este legată ideologic de această dictatură, este dictatura partidelor comuniste în ambele țări, iar China pare că nu e interesată de prăbușirea regimului din Coreea de Nord. Și încă un aspect cooperarea între Corea, Corea de Nord și Iran. Acea, pentru elaborarea rachetelor, dar probabil că e vorba și de o cooperare nucleară. Deci există o rețea de solidaritate nedemocratică care susține aceste țări, ca Iranul și Corea de Nord. Și trebuie noi să venim cu o rețea de, stăți, de state pașnice Vă mulțumesc foarte mult, ne pare rău, dar trebuie să fiu dur cu dumneavoastră. Următorul vorbitor este doamna Copa. Mulțumesc. Condamnarea Fenianului este absolut necesară. Nu trebuie să acceptăm uh, o escaladare a conflictului, ci trebuie să venim cu măsuri preventive. E vorba de protejarea populației. Trebuie să ținem cont de nevoia populației. Uh, situația drepturilor omului trebuie să se îmbunătățească. Nu se poate ca și pe viitor să se investească atât de mult în arme de atac. Asta este declarația Parlamentului European în rezoluția sa. E foarte important că textul nu se limitează doar la intențiile atomice ale uh, Um, Coreei de Nord. Relația cu Iranul, de exemplu, e iarăși o um, chestiune cheie aici, pentru că trebuie să ne dea de gândit în ceea ce privește problemele care apar cu non-proliferarea. Cât timp există state care au centrale atomice și arme atomice, este foarte greu să interzice altora același lucru. Politica de izolare și de sancționare e clar că nu a dat rezultatele scontate. O atitudine deschisă ar trebui să fie elementul cheie aici și nu uh, izolarea diplomatică. Trebuie ca împreună să determinăm o tendință de dezarmare, să protejăm drepturile Uh, omului, să oferim ajutor umanitar și să arătăm că nu are niciun rost să recurgem la război atomic pentru că nu mai uh, distrugem lumea în care trăim. Acest lucru e valabil pentru toate puterile atomice. Are cuvântul următorul vorbitor. Nu, mă scuzați, se schimbă președintele. Eleni, îți mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Hefner. Domnule președinte, mulțumesc. Armele atomice sunt foarte periculoase, trebuie să facem tot posibilul pentru a avea o peninsulă coreană uh, care să trăiască în pace. Cred totuși că nu este suficient să ne limităm la acest subiect. În Corea de Nord e o dictatură cruntă care face ca cetățenii să trăiască uh, doar în teamă, izolare. Nu există posibilitatea pentru acei cetățeni de a călători. Uh, Uh, oamenii aceia sunt uh, victimele unui uh, comunism din epoca de piatră. Nu există democrație, libertatea presei, libertatea exprimării, nimic din tot ceea ce înseamnă drepturi fundamentale. Uh, raportorul special ONU pentru situația din Corea de Nord spune că acolo există cele mai grave încălcări ale drepturilor omului în nouă domenii, de la dreptul la viață, la sănătate, la hrană, până la tortură, dispariție, răpire, închidere în lagăre de concentrare, executare, uh, la care sunt silite femeile și copiii să asiste. Mi se pare că provocarea atomică poate chiar să reprezinte o manevră de a ne distrage atenția de la adevărata problemă. A trebuit să discutăm exhaustiv în această lună despre situația din Corea de Nord și mai târziu să uh, întreprindem măsurile necesare pentru garantarea drepturilor poporului. Mulțumesc. Mulțumesc, stimate coleg. Are cuvântul acum un minut și jumătate vicepreședintele nostru Protașievici. Mulțumesc, domnule președinte. Credeam că, iată, nu funcționează echipamentul, funcționează și echipamentul și microfonul. Doamnă înalt reprezentant, stimați colegi, cu două săptămâni în urmă am însuțit delegația parlamentară la cea de-a 22-a sesiune a Națiunilor Unite la Geneva. Acolo am avut ocazia de a discuta cu un alt comisar pentru drepturile omului și fostul judecător la Tribunalul Internațional pentru Drepturile Omului. Domnia sa ne-a vorbit despre situația tragică a drepturilor omului din Corea de Nord. Luni, săptămâna trecută, reprezentantul Națiunilor Unite a prezentat concluziile și a propus constituirea unei comisii care să se ocupe de cazurile cel mai evidente de încălcare ale drepturilor omului în Corea de Nord. Rezoluția se așteaptă a fi înaintată în această lună. Prin urmare, dezbaterea noastră vine într-un moment deosebit de oportun. Pentru că ne vom, vom uh, sprijini astfel uh, vocea comunității internaționale, să spunem că nu mai suntem de acord cu aceste execuții în masă, cu sărăcie. Nu este acceptabil ca cetățenii să fie astfel tratați pentru că nu sunt de acord cu politicile guvernului lor. Mulțumim acum un minut și jumătate, domnul Cuțaș. Stimați colegi, declarațiile agresive ale Coreei de Nord, care au culminat recent prin anunțul de rupere a acordului de armistițiu cu Republica Coreea,

Doamna Senițin. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Korei Północnej. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Situația în domeniul drepturilor omului în Coreea de Nord este cea mai gravă din lume. Execuțiile minorilor și nu numai, represiunea politică, uh, persecuțiile, violurile, crimele și alte forme de violență fac parte din aceste elemente care apar în rapoartele Națiunilor Unite, iar sancțiunile impuse de ONU nu vor modifica mult situația. De aceea, pe lângă sancțiuni, este important să continuăm dialogul. În primul rând, trebuie să avem o poziție comună vis-a-vis de regimul din uh, Corea de Nord. Situația este foarte gravă pentru că se leagă nu numai de siguranța și securitatea regională, ci de cea globală. Și când este vorba de programul nuclear al Coreei de Nord, trebuie să includem în poziția noastră o declarație foarte clară privind ce crede Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Un minut, colegul Pino Arlachi are cuvântul. Thank you, Mr. President, Madam Ashton. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Ashton. Sunt de acord când condamnăm recentele amenințări nucleare venite din partea Coreei de Nord. E o provocare la adresa regimului de non-proliferare și o amenințare serioasă la pacea de durată din peninsulă și din sud-estul Asiei. În același timp, cred că e momentul oportun să ne amintim că de fapt, nicio națiune n-ar trebui să dețină arme nucleare, nici Iranul, nici Corea de Nord și nici cei care critică aceste standarde de pe un piede, aceste state de pe un piedestal moral. Nu cred că aceasta este soluția. Până la urmă, nu trebuie ca cineva să aibă privilegiul de a anihila pe ceilalți la nevoie. E un standard dublu aici și ar trebui să facem Um, ca armele nucleare să devină ilegale. Pentru că dacă nu facem asta, progresul va fi cu siguranță unul minim. Mulțumesc. Ultimul intervenient, tot un minut, domnul Zala. Op. if the EU wants to become more direct... Dragi colegi, dacă Uniunea Europeană vrea să fie mai, uh, și mai implicată în uh, contracararea intențiilor nucleare ale Coreei de Nord a trebuit să-și facă mai simțită prezența în sud-estul Asiei. Am văzut asta în uh, Myanmar. În ceea ce privește criza nucleară, Uniunea Europeană ar putea să uh, profite de parteneriatul strategic cu, Cin- cu China și cu Rusia. Poziția Chinei față de Corea de Nord va fi decisivă, dar și cea a Rusiei, în egală măsură. Uh, a menține relații în acest sens cu ambele puteri este o sarcină enormă, iar pentru asta e nevoie de acțiune diplomatică europeană exhaustivă. Mulțumesc! Mulțumesc, Boris! Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. O să permitem să intervină doar numărul minim de vorbitori și să știți că vă voi întrerupe microfonul după un minut. Doamna Corhola. Kiitos, arvoisa puhemies. Emme voi hyvä... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu putem accepta acest joc al Coreei de Nord și nici nu putem accepta modul în care își oprimă poporul în uh, lagăre de muncă și în lagăre închisoare. Situația s-a înrăutățit sunt execuții, lumea moare de foame, iar aceste lagăre uh, sunt uh, izolate, se vede peste tot că păi, e vorba de 200.000 de prizonieri care sunt folosiți pentru muncă forțată. Comisia pentru Drepturile Omului a ONU spunea că este cea mai rea situație a drepturilor omului din lume și înțelegerea situației este printre cele mai proaste. Sancțiunile comunității internaționale nu au îmbunătățit situația și sper că înalta reprezentantă, doamna Ashton, va spune care este strategia noastră în legătură cu uh, Uniunea. Domnul Zemar, acum cuvântul otóż bardzo chciałem podziękować. tak się stało że w ostatnich latach byłem dwukrotnie w korei północnej. pentru cele spuse. Eu am vizitat de Nord câteva rânduri și după săptămâni de observații, două observații pe care vreau să Foarte încet, dar sigur, se văd acolo simptomele schimbării s-au făcut câteva încercări de a introduce o libertate a comerțului la scară mică. Cred că acțiunile multilaterale eh, sunt cele care pot fi eficiente. Trebuie să ne gândim clar la sancțiuni împotriva Coreei de Nord. Și de aceea trebuie să cooperăm cu China. China este singurul stat cu care China, cu care Corea este interesată în a păstra relațiile bune. Vă mulțumim. Doamna Lochbiller. Domnule președinte, doamna înaltă reprezentant, noi la Comisia DROA am discutat despre ceea ce se întâmplă în Corea de Nord, am salutat faptul că Uniunea Europeană la Consiliul pentru Drepturile Omului la ONU a numit cazul Coreei de Nord și ne bucurăm faptul că acum există o comisie specială care uh, face o anchetă cu privire la nerespectarea drepturilor omului de acolo. Situația politică este foarte gravă. Uh, se estimează că există vreo 200 de mii de deținuți politici, uh, există lagăre de muncă, avem imagini satelit care atestă acest lucru și în aceste lagăre nu sunt doar adulți, ci și copii. Munca silnică uh, este foarte problematică, oamenii nu primesc hrană suficientă și așa mai departe. Problema e, lagărelor este foarte, foarte gravă. Uh, e foarte important uh, să facem din rezolvarea acestei probleme o prioritate. Mie, mie e foarte important acest subiect. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul doctor Tană care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Coreea de Nord este o dictatură, cea mai izolată, cea mai brutală, are un program nuclear, iar testele sale și experimentele cu uh, rachete balistice arată că comunitatea internațională trebuie să-și redubleze eforturile pentru ca cele două țări să se unească. Eu bănu- cred că prețul pentru a face acest lucru este să aducem China în discuții, pentru că nu putem uh, tolera ideea trupelor militare americane la uh, granițele sale pentru o Coree reunificată care trebuie să devină membra a mișcării de nealiniere. NATO a ajuns în Germania de Est și și-a promis că nu se va întâmpla același lucru și în Coreea. China trebuie să fie atrasă aici cumva ca să-și abandoneze aliatul nord-corean. Și poate chiar și cu un guvern de tranziție se va ajunge la ceva. Vă rog, domnule Tanoc, vă vom lua microfonul, vom închide dezbaterea pe marginea acestei chestiuni cu intervenția vicepreședintei Comisiei, doamna Catherine Ashton. Mulțumesc foarte mult. Cred că toți avem aceeași opinie că nu, Corea de Nord este un regim brutal care își tratează îngrozitor poporul. Cum spuneam, împreună cu Japonia, la Consiliul pentru Drepturile Omului de la Geneva vom încerca să promovăm această comisie de anchetă pentru că uh, tot, tot ce știm vine de la cei care au ieșit din Corea de Nord, cine spun ce se întâmplă acolo. Pe lângă acest lucru, ce se întâmplă în ceea ce privește faptul că nu se asigură cele necesare vieții poporului, noi vom continua să le acordăm ajutoare alimentare prin programul internațional pentru alimente. Sunt de acord cu ce a spus privind cooperarea cu China. Am discutat și eu cu China în dialogul strategic. De ceva timp discut acest lucru. Și încerc să arăt Chinei că este important să permită poporului nord-corean să se deschidă și să încerce să uh, cumva să exercite presiune asupra nordcoreenilor. Nu știm dacă se va întâmpla așa, trebuie să continuăm cu această presiune și să, trebuie să ne asigurăm că ne îndeplinim uh, obligațiile prin Consiliul de Securitate. Uh, Corea de Nord să nu aibă niciun fel de iluzie apropo de atitudinea noastră și am dori și să-i vedem și pe ei reangajându-se față de comunitatea internațională, pentru că vom continua să-i presăm. Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte. Sí. Yeah, it works. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, sunteți foarte corect în modul în care conduceți reuniunea, sunteți foarte atent cu timpul și mă minunează faptul că, chit că m-am anunțat deja la cuvânt, asistentele noastre foarte fermecătoare mă întreabă dacă nu cumva m-am scris și eu, poate m-am pierdut pe undeva. Nu am înțeles de ce nu am primit cuvântul, așa că vă rog frumos data viitoare sau la următorul punct să fiți puțin mai atent în ceea ce mă privește. Ieri usted tiene usted un minut para intervenir. Da, mulțumesc foarte mult. Nu mai puteți interveni după doamna vicepreședinte. Aveți un minut, pentru că realmente am uitat de dumneavoastră. Mă scuzați că nu v-am dat cuvântul. Aveți cuvântul acum. Vreau să intervin în tura următoare, vă rog frumos. Am luat notă pentru punctul următor. Am închis dezbaterea și votul va avea loc a textului fiind, bineînțeles, va avea loc mâine la 11 și jumătate. Punctul următor din ordinea de zi este foarte important. Acesta este extraordinar de important pentru că împreună cu doamna Ashton este, vom vorbi despre Siria vom.